Goedemorgen collega's, uh, laat ons de werkzaamheden aanvatten. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem um, ședința noastră din această dimineață. Avem o mică întârziere deja. Aș dori să-i spun bun venit domnului comisar uh, Han și personalului său. De asemenea, alături de noi este domnul Grațian din partea Curții Europene de Conturi. Aș propune să urmăm procedura normală, uh, inițial intervenția Curții de Conturi, uh, după care Comisia, după care uh, raportori. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor, mă bucură că pot să vă prezint astăzi capitolul 5 unde este vorba de rezultatele combinate din uh, energie, transport, după cum va explica colegul nostru Ovidiu Ispir la audierea cu, cu domnul comisar Andor pe 27 noiembrie, um, care, domeniul care fusese inclus inițial în această analiză specifică este acum prezentat în capitolul 6. Capitolul 5 se referă la uh, plăți făcute în jur de 35 de miliarde de euro. Politica regională reprezintă cam 94% din această sumă. Dintr-un eșantion de 180 de plăți, curtea The court concluded. Curtea a conclus că a conchis că 6% este rata de eroare cea mai uh, obișnuită pentru politicile de energie. Uh, a fost uh, mai mică rata de eroare anul trecut, dar oricum e considerată materială pentru că este peste 2%. Uh, puțin mai mult de jumătate din această rată se datorează faptului că nu s-a respectat procedura de achiziții publice. Erorile care rămân uh, se leagă de probleme de eligibilitate în majoritatea lui. Acum, înainte de a intra în detalii, aș dori să subliniez că erorile nu înseamnă neapărat că au existat fraude. Doamnelor și domnilor, în primul și în primul rând, dați-mi voie să vorbesc despre rata de eroare legată de achiziții publice. E vorba de cazuri în care curtea a spus că procedurile de achiziții publice nu au fost respectate și că plățile cu fonduri europene puteau să se efectueze diferit. Cum putem să situăm aceste așa numite erori în context? Aș dori să spun că Eh, în acest caz, o eroare nu înseamnă în mod necesar că un proiect cu bani europeni eh, nu a fost realizat conform planului. Nu doresc să vă dau impresia că, de exemplu, o autostradă sau o uzină sau un pod sau eh, un spital care au fost construite nu au fost terminate la, la timp. Apoi, Eh, câteva cuvinte despre partea ratei de eroare care se leagă de erori de eligibilitate. Eh, puțin mai puțin de 6% din rata de eroare eh, a, s-a referit la cazuri în care regulile nu au fost respectate strict, a spus Curtea de Conturi. Regulile acestea au fost definite fie la, la nivel european, fie pentru uh, uh, programe operaționale specifice de către statele membre. Capitolul 5 Eh, spune că 107 din 180 de tranzacții auditate au fost afectate de erori. Eh, cu alte cuvinte, în 50% din cazuri, una sau mai multe din eh, extraordinar de numeroasele reguli privitoare la eligibilitate sau achizițiile publice nu au fost respectate. În aproximativ o treime din aceste 107 cazuri, Curtea consideră că impactul nerespectării a fost destul de grav, astfel încât plățile din bani europeni au putut afect, fi afectate. Este acest uh, număr mai mic de cazuri grave care ajunge până la pragul de 6% din rata de eroare despre care am vorbit din aur. Pentru celelalte două treimi din cele 107 cazuri, problema respectării a fost, sau nerespectării mai precis, a fost mai puțin gravă. De exemplu, că nu s-au uh, publicat uh, notificările la timp sau au fost uh, uh, probleme cu procedurile de licitație și așa mai departe sau s-au întârziat plățile. Apoi, aproximativ două treimi din erorile detectate în politicile regionale um, au fost însoțite de suficiente informații pentru statele membre ca să acesta să fi, put, fi putut detecta și corecta aceste erori. În final, Curtea de Conturi a emis un set de observații în legătură cu unele aspecte ale sistemelor de administrație și control. În primul rând, în ce privește autoritățile de audit, Curtea a evaluat 7 din 112 autorități din statele membre și a conchis că 4 din 7 au fost eficiente și 2 au fost, 2 au fost parțial eficiente. Curtea a considerat una din aceste autorități de audit că a fost examinată Republica, din care au fost examinate și anume Republica Cehă, că nu a fost eficientă. Și în comisia a fost de acord. Aici a fost interesant să auzim prezentarea autorităților cehești pe durata audierii din fața comisiei dumneavoastră pe 27 noiembrie. În general, Curtea a notat că comisia a identificat acest gen de defecte, slăbiciuni care sunt asemănătoare cu cele pe care le identificase și ea și Comisia a tras concluziile necesare în privința ratelor de eroare din uh, revizuirea sa a rapoartelor anuale de control. În al doilea rând, în ce privește uh, încheierea programelor 2000-2006, Curtea a notat că procedura de încheiere a fost mai bine pregătită decât în uh, perioadele anterioare. Totuși, au fost identificate unele probleme care au subminat fiabilitatea unora din documentele de încheiere înaintate de către statele membre, către Comisie și de asemenea și în modul în care inițial Comisia a evaluat acest document. În al treilea rând, în ce privește raportul anual de activitate a Direcției Generale, al Direcției Generale de Politici Regionale, Curtea a notat că sporirea numărului de programe operaționale care au făcut subiectul unor rezerve s-a datorat unor evaluări mai stricte de către Comisie. Cu asta, doamnelor și domnilor, am încheiat și vă mulțumesc pentru atenție. Deze uh, inleidende Vă mulțumesc pentru această introducere. Doresc să vă mulțumesc și pentru munca dumneavoastră și a colaboratorilor dumneavoastră de la Curtea Europeană de Conturi. Acum dau cuvântul domnului comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Curții Europene de Conturi, domnilor și domnilor eurodeputați. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Gretchen pentru prezentarea foarte echilibrată a domeniului nostru în raportul anual pe, pentru anul 2011. A, a treia oară observăm că cota de eroare, rata de eroare este sub uh, rata din 2006 în plus. Pentru anul 2000, în comparație cu 2010, această rată de eroare a scăzut de la 7,5 la 5,1, așa cum se spune în uh, raportul anual al Curții Europene de Conturi. Se înregistrează progrese în toate programele care s-au uh, desfășurat și doar pentru a vă explica situația, de exemplu, în anul 2011 am uh, avut un număr dublu de plăți față de anul 2009. Acest lucru ne arată că rata redusă de eroare um, se află în legătură directă cu cadrul îmbunătățit al cadrului, al cadrului de programare, deci de sprijinire actual. Ar trebui să recunoaștem că și statele membre au depus eforturi pro- proprii pentru a-și îmbunătăți sistemele de control și administrativă. În acest sens, recomandările Curții Europene de Conturi au avut un rol foarte important și, de asemenea, a ajutat, au, existat, au ajutat și presiunile exercitate de Comisia de Control Bugetar al Parlamentului European. Statele membre iau acum mult mai uh, în serios uh, aceste controle Um, de exemplu, în cadrul uh, întâlnirilor tripartite se pot uh, exprima recomandări și din partea Curții Europene de Conturi. Aceste informații sunt importante pentru eventualele corecturi uh, financiare. Tocmai de aceea, aceste întâlniri tripartite ar trebui să fie păstrate și pe, și pe viitor. De asemenea, de la bun început ar trebui să ne asigurăm că există o colaborare strânsă între instituțiile relevante din statele membre și din uh, regiuni. Este vorba mai ales de un schimb de informații um, adecvat și din punctul de vedere al proceselor de audit. Comisia supraveghează, desigur, sistemele de uh, Uh, monitorizare din statele membre mult mai serios decât, a făcut, decât a făcut-o în trecut, un lucru care a contribuit, desigur, la scăderea uh, ratei de eroare. Și aș dori să mă refer în primul rând la patru măsuri. În primul rând, în momentul în care apar uh, probleme, recurgem în mod sistematic la întreruperea plăților sau la suspendarea unor plăți. Gen- directorul general m-a informat că pentru anul 2011 plățile au fost oprite pentru o treime din toate programele și în anul uh, actual, în anul actual avem 63 de programe în cadrul cărora au fost întrerupte uh, plățile, am trimis 115 scrisori de avertizare și am suspendat plăți pentru 60 din aceste programe. Pentru două programe am hotărât oprirea oficială a tuturor uh, plăților. Statele membre au uh, lucrat uh, intens pentru a, uh, pentru a înlătura aceste rate de erori. În anul 2010 am putut relua anumite plăți după ce am fost convinși că măsurile de corective au fost uh, aplicate. A fost o sumă de 54 de milioane de euro pe care am recuperat-o. Deci acest instrument al întreruperii plăților este unul foarte util în al doilea rând, uh, descoperim uh, dificultățile mult mai devreme pentru că colaborăm îndeaproape cu autoritățile de audit uh, naționale pentru a identifica problemele relevante. Acum ne bazăm pe 14, pe 14 autorități de audit care auditează aproximativ 50 de programe. În al treilea rând, ne concentrăm activitățile de audit asupra programelor cele mai riscante din statele membre. În al patrulea rând, ne concentrăm de asemenea pe domeniul achizițiilor publice, pe subvenții și pe, uh, și pe alte domenii și aici recurgem la măsuri de pregătire profesională și de consiliere a statelor membre. Însă permiteți-mi să recunosc că rata de eroare din uh, domeniul politicii noastre este în continuare prea ridicată. Probabil și în perioada următoare se va manifesta un fenomen de oscilare a acestei uh, rate de eroare în momentul în care se efectuează sau s-a efectuat, uh, s-a efectuat auditul de Curtea Europeană de Conturi, nu fusese încheiate toate aceste programe. Pe mine mă îngrijorează faptul că 62% din ratele de eroare descoperite de Curtea Europeană de Conturi ar fi trebuit să fie descoperite de statele membre înaintea Um, transferului uh, sumelor respective. Chiar dacă o treime din aceste plăți nu au avut efecte financiare directe, acest lucru ne arată că autoritățile de control nu sunt adecvate în toate statele membre. Aceste sisteme de control pot funcționa doar în momentul în care statele membre își fac temele de acasă și Capacitățile administrative în unele state membre, din acest punct de vedere, trebuie să fie îmbunătățite, mai ales ținând seama de necesitățile legate de personal autorităților uh, respective. Pentru a asista statele mem- membre în direcția generală a fost creat un centru de competență referitor la consolidarea funcțiilor administrative statele membre. Acțiunile noastre pe viitor vor ține seama de planul de acțiune din anul 2009, dar pe lângă aceste măsuri din partea Comisiei și statele membre trebuie să se asigure că toate regulile sunt cunoscute și puse în aplicare. Acest lucru este adevărat, mai ales când discutăm despre uh, fluctuații masive ale personalului și doresc să mă uh, bazez și pe sprijinul Parlamentului European, um, astfel încât uh, statele membre care se confruntă cu această fluctuație masivă a personalului să poată asigura în continuare controlul necesar. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre două măsuri pe care le-am pus în aplicare după ultima rezoluție de descărcare de gestiune. În primul rând, vis-a-vis -vis de mm, funcția de supraveghere a instrumentelor financiare, această funcție a fost consolidată. Toate datele uh, relevante au fost uh, analizate și evaluate și evaluarea respectivă o veți primi înainte de, de Crăciun, evaluarea referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională. Apoi, uh, Uh, măsurile pentru următoarea uh, perioadă financiară, am uh, impus niște măsuri bunătățite. Este vorba de transmiterea unor declarații de gestiune anuală, procese de certificare națională, reținerea a unui procent de 10% din toate din plățile totale, apoi corecturi financiare nete Uh, în momentul în care sunt descoperite anumite erori concrete și mă bazez din acest punct de vedere pe sprijinul Parlamentului European. În anul 2012 uh, ne-am uh, respectat și promisiunea de a prezenta conturile închise corecte din 2006-2011 și de a corecta ratele greșite. Până acum, 98% uh, din cele 377 de, pro- de programe uh, au fost uh, corectate și analizate. Proiectele uh, din cadrul Fondului de Coeziune se încadrează într-un alt uh, calendar și Vă asigur că directorul general se va ocupa de aceste lucruri, însă permiteți-mi să mă refer și la alte aspecte. Politica de coeziune este o politică cheia a Uniunii Europene. Este vorba de resurse, de investiții în domenii esențiale. Consolidăm prin această politică coeziunea socială și sprijinim procesul de uh, revenire economică a, regi- a regiunilor mai slabe și tocmai în această perioadă de criză acest sprijin este foarte important. Din păcate, aceste um, fonduri se cheltuiesc în, cad- în cadrul gestiunii partajate, lucru care îngreunează puțin uh, atingerea obiectivelor noastre comune. Tocmai de, de aceea, în următoarea perioadă de Uh, finanțare, politica noastră trebuie să fie mai eficientă, mai concentrată, mai orientată înspre obiectivele stabilite și mult mai consecventă din punctul de vedere al executării bugetare. Tocmai de aceea spun foarte deschis că cererile de a introduce un grad mai mare de flexibilitate pot părea foarte atractive la prima vedere, însă aduc cu sine un anumit grad de risc. Doamnelor și domnilor, pentru a îmbunătăți um, domeniul politicii de coeziune, este nevoie de o colaborare strânsă între autoritățile uh, relevante regionale, naționale și europene. Uh, statele membre trebuie să-și asumă mai, o responsabilitate mai mare când vine vorba de cheltuirea fondurilor europene. poartele Curții Europene de Conturi și, Parlamentul, uh, și rapoartele Parlamentului European au, au, au fost instrumente foarte utile în ultima perioadă și Desigur, și Comisia trebuie să se implice și noi facem acest uh, lucru într-un mod foarte intens din momentul în care am adoptat acest plan de acțiune în anul 2008 și doresc să spun foarte clar că poziția noastră, va exer- că poziția noastră este foarte clară, vom supraveghea în continuare îndeaproape um, statele membre pentru că acest lucru este până la urmă în interesul uh, regiunilor din Europa. Vă mulțumesc. Uh, <clears throat> vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Înainte să-i dau cuvântul lui Jens uh, ca raportor, vreau să știu cine mai dorește să se înscrie la cuvânt. Da, văd că domnul Piper dorește. Mai dorește altcineva? Bine. Vă mulțumesc. Asta ca să știu cum să împărțim timpul afectat reuniunii. Jens acum. Mulțumesc, Bart. Mulțumesc, domnule comisar, pentru cele spuse. Mulțumim și pentru prezentarea curții. În raportul actual al Curții de Conturi avem o imagine pestriță. Avem două, trei capitole în care, din păcate, rata de, cota de eroare crește, ceea ce ne îngrijorează. Apoi, există un uh, domeniu, cel al politicii regionale, care până acum uh, ne-a îngrijorat foarte mult și unde scade uh, cota de eroare, ceea ce este bine, domnule comisar. Suntem de acord că această cotă de eroare este încă foarte crescută, dar trendul este unul corect și în calitate de raportor vreau să vă să recunosc acest fapt în public. Cunosc planul de acțiune 2008 și am încercat Eh, și, și să-mi dau și eu seama în ce măsură Comisia a întors fiecare bănuț de două ori pentru a, eh, a se asigura că eh, gestionarea politicilor regionale și la afectația acestor politici devine una tot mai bună controlul programelor până la sancțiuni care au culminat în suspendarea plăților pentru anumite programe, se pare că dau roade. Ehm, deci eh, eh, sperăm că acest domeniu, care este până la urmă de, de succes, să demonstreze că politica regională este una de bun augur. Ehm, acum eh, am încercat în mai multe rânduri să arătăm că politica, politicile din domeniul Direcției Generale Uh, regiuni uh, trebuie implementate și în alte direcții generale. Uh, vă întreb, domnule comisare, care este efectul, impactul acestor instrucțiuni, acestor controle, acestor supravegheri pe care le efectuați în statele membre? Pentru că toată lumea, sigur, pune semne de egalitate între Bruxelles și birocrație. Uh, și sunt convins că autoritățile regionale nu sunt tocmai încântate când vine cineva de la Bruxelles și le explică cum trebuie să se ocupe de anumite probleme și proiecte. Deci vreau să întreb care sunt experiențele acumulate de comisie în cooperarea cu statele membre. În prezentarea dumneavoastră ați arătat că în ce privește uh, dotarea cu personal a autorităților regionale de la fața locului, um, structura de personal uh, pare să fie un element uh, foarte important, chiar decisiv și ne-ați cerut sprijinul pentru întărirea acestui element de ierarhia personalului. Dar vă întreb, ce putem noi concret face? Adică credeți că există, că avem posibilitatea în care să, să impunem anumite condiționalități pentru elaborarea uh, programelor, pentru punerea lor în aplicare? Credeți că ar trebui să fie uh, întărit uh, structura personalului? Sigur, nu putem interveni în mod direct în politica de personal a autorităților regionale, cu toate că mi-aș dori acest lucru, sincer, dar Eh, îmi lipsește eh, fantezia politică de, de elaborarea unor stimulente care să ducă până la urmă la rezultate mai bune. Există așa numiți usual suspects, adică puteți să numiți eh, anumite, anumiți factori la nivelul uh, autorităților regionale unde lucrurile încă nu funcționează bine, unde ar fi nevoie să se crească pres, presiunea uh, într-o direcție SEALă sau unde, unde ziceți dumneavoastră că aici nu există bune practici, ci aici, aici există mai degrabă rele practici? O altă întrebare are legătură directă cu sistemele de gestiune și control uh, al uh, gestiunii. Spuneți că în, la 90% din programe Comisia uh, în 90% din cazuri, uh, comisia se uh, bazează pe și are încredere în rezultatele uh, transmise de la autoritățile regionale. Pe de altă parte, constatăm că în două treimi din cazurile semnalate, acestea nu au, fost, nu au putut fi depistate la nivelul incipient, ci doar la nivelul Comisiei Europene. Atunci, cum putem noi rezolva această situație? Pentru că știm din experiență că sistemele de eh, control al gestiunii programelor nu funcționează așa cum ar trebui și atunci vă întreb eh, cum justificați dumneavoastră încrederea asta pe care o manifestați față de uh, cifrele care vă sunt semnalate din teritoriu? Deci dacă puteți să ne arătați modul în care operați sau care sunt indicatorii pe care Comisia are uh, pentru a uh, controla, să zicem așa, uh, și pentru a justifica încrederea pe care o are în uh, autoritățile regionale. Iar în ce privește politicile de dezvoltare regională, cred că trebuie să spunem foarte clar uh, ce așteptări avem din partea statelor membre, mai ales în uh, contextul noului cadru financiar multianual care se preconizează. Deci ce putem noi face pentru a consolida și mai mult sistemele de gestiune a controlului a gestiunii și a managementului? Deci, uh, uh, asta nu, noi, noi susținem uh, abordarea dumneavoastră și intenția dumneavoastră de a, de a relaxa controlele. Pe de altă parte, trebuie să formulăm în schimb, foarte clar, criterii și așa numiți usual suspects ca să știm unde anume vom păstra sau chiar intensifica controlele. Mulțumesc. Danis, Mulțumesc, spune președintele. Domnul Piper are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am câteva întrebări și câteva întrebări suplimentare vis-a-vis -vis de întrebările pe care vi le-am uh, transmis în scris. În uh, primul rând, o remarcă pozitivă vis-a-vis -vis de concentrarea specială asupra unor uh, state. Este nevoie de acest lucru. Un alt aspect pozitiv este că Comisia a creat acest centru de competențe pentru a întări capacitățile administrative din unele state membre. Aceste două lucruri ne plac foarte mult. O primă întrebare suplimentară critică, care se referă la următorul uh, lucru. Domnul Gretchen s-a referit la un procent de 9% de greșeli grave în uh, fondurile structurale. Comisia ne spune că, de fapt, nu are suficiente informații pentru a evalua această situație. Poate Curtea Europeană de Conturi ne poate spune despre ce greșeli grave, erori grave este vorba și de ce există un grad atât de redus de transparență. Este vorba aici de întrebarea 6 pe care v-am transmis-o deja în scris. Apoi, întrebare, întrebarea 16. Este vorba aici de înfrumusețarea cifrelor. Anumite uh, situații diferite între statele membre. Ați spus și dumneavoastră că unele state membre își complică situația foarte mult, alte state își simplifică situația pe de altă parte. Și mă întreb dacă nu putem învăța unii de la alții. Este uh, o temă foarte importantă pentru noi în acest punct de vedere. Și acum, din nou, un punct critic, Grecia. Nu înțeleg de ce timp de două perioade am fost confruntați cu aceste situații foarte grave din uh, Grecia. Și, dintr-o dată, în anul trecut, în uh, contextul crizei economice, nu am mai uh, remarcat niciun fel de problemă și mă adresez aici atât Comisiei cât și Curții Europene de Conturi. Este o vindecare incredibilă pe care nimeni nu o crede. Deci cred că trebuie să fim puțin mai critici din acest punct de vedere situația este atât de diferită în uh, ultimul an față de perioada anterioară, încât nu putem crede că lucrurile stau atât de bine, deci am avea nevoie de informații suplimentare. Acum, o întrebare pe fond. Când vine vorba de achizițiile publice, care nu funcționează bine în uh, Germania, Polonia, Italia sau în alte state, eu mă întreb dacă nu este posibil ca pe viitor să cerem o anumită condiționalitate în acest domeniu. Să spunem statelor membre, veți primi acești bani doar dacă în domeniul achizițiilor publice ne dovediți că respectați niște standarde europene din, din punctul de vedere a achizițiilor publice. Și ultima întrebare se referă la mutarea, uh, mutarea unor sedi, sediilor unor societăți. Uh, Comisia ne dă de fiecare dată același uh, răspuns. Comisia ne spune, da, oricum banii vom primi la un moment dat înapoi, în momentul în care se mută un uh, sediu dintr-un stat în altul. Noi ne dorim uh, niște condiții în, prevăzute în aceste regulamente de cheltuire a banilor care să interzică mutarea acestor sedii. Nu mai dorim să vedem acest fenomen în care uh, industria se mută din Belgia, din Germania și din alte state vestice înspre, um, înspre estul Europei, pentru că nu credem că acest fenomen al transferului de locuri de muncă dintr-o parte în alta aduce o plus valoare europeană. Și noi tot am cerut acest lucru. Comisia nu înțelegem de ce are probleme cu o, um, o asemenea interzicere. Vă mulțumesc. Dank u wel, eh, collega Pieper. Jan Mulder. Vă mulțumesc, domnule Pipa. Ian Mulder are acum, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Povestea e veche, dar totuși uh, lucrurile se îmbunătățesc, însă mm, se mai pot face progrese. Problema este cum putem face aceste progrese. Bun, comisarul deja a spus că dacă se opresc, se opresc plățile, asta ar fi măsura cea mai adecvată. Întrebarea este, Comisia oare a aplicat această măsură? De ce să nu aplice pe o scară mai mare, întreb eu. <clears throat> Dacă nu mai primești bani și trebuie să schimbi sistemul ca să satisfaci comisia, asta e cel mai bine pentru ambele părți. <laughs> Și atunci de ce să nu aplicăm asta pe scară mai mare? Întreb eu. Și de asemenea, am fost uh, intrigat uh, și de sistemul uh, salariilor extraordinare pe care le plătesc uh, marile firme sau bănci. Bun. Comisia totuși a instaurat uh, niște bune practici, dar uh, eu nu știu dacă au fost și aplicate în practică. Eu cred că nu. Uh, de ce să nu insistăm cu, este, cu acestea și uh, în același timp să aplicăm și uh, încetarea plăților? Că dacă vom proceda așa, ar fi practic un medicament dublu care ne-ar ajuta ca legislația să fie mai bine implementată. Bun, nu e o problemă în general și s-a spus asta de multe ori. Este al optulea an în care rata erorilor uh, depășește 2% și nu știu cât mai poate dura această situație. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Søndergaard, acum. Uh, domnul Søndergaard, de fapt. Oh, tak til comisaren for... Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Aș dori să revin la anumite întrebări pe care vi le-am pus și Aș începe cu ajutorul european pentru uh, victimele seismului cu tremurului din Italia, din L'Aquila. Aici uh, regret faptul că de fapt, Comisia nu a răspuns deloc la întrebarea pe care i-am adresat noi în uh, raportul uh, Comisiei de Control Bugetar. Uh, dar uh, acum, mult mai târziu, când a revenit problema în cadrul procedurii de descărcare, doar acum am primit acest răspuns, după atâta timp. Uh, lucrurile s-au întâmplat de mult, deci dacă ați, dacă ați fi răspuns uh, la vremea respectivă, am fi putut urmări mai bine acest dosar. La răspunsul 42, vreau să spun că domnul comisar scrie, citez, că au fost plătite toate sumele, operațiile au fost finalizate înaintea lui 30, înainte de data de 30 noiembrie 2010. Am încheiat și atunci. Într-un alt răspuns, comisarul scrie că ă, la, se va încheia procedura la începutul lui 2013. Ă, dar să știu care e motivul pentru care trebuie, e nevoie de mai mult de 2 ani ca să înceapă auditarea unui uh, proiect deja terminat. Există circunstanțe uh, deosebite care au cauzat această întârziere sau este normal? Uh, așa se desfășoară lucrurile în general la acest tip de proiecte. Pentru că au trecut mai mult de 2 ani de, de la încheierea proiectului și începutul auditului. Și mă mai întreb și ce se întâmplă cu utilizarea fondurilor. fondurilor la răspunsul 42.19, Comisia insistă, citez, spunând că Fondul de Solidaritate Europeană nu a fost utilizat pentru reconstruire, ci în scopurile de cooperare de primă urgență, locuințe provizorii și școli provizorii. Am încheiat citatul. Comisia se referă la anumite proiecte, cazuri punctuale. Este un proiect MAT, care privește uh, locuințe provizorii, însă guvernul italian a spus, sau reprezentanții acestuia ne-au spus atunci când noi ne-am deplasat la Aquila, ne-au, ne-au spus că acest proiect uh, vizează locuințe permanente și nu provizorii. Deci fie comisia se înșală, fie autoritățile italiene se înșală. În tot cazul, cineva se înșală. Și aș dori să știu de ce anume Comisia a spus că proiectul în cauză este unul provizoriu sau se referă la locuințe provizorii, pe când autoritățile italiene au spus că se referă la locuințe permanente. Și uh, vă pun această întrebare pentru că e vorba de uh, una din cele mai mari și mai importante mobilizări ale Fondului de Solidaritate European, European și când vedem că totuși la fața locului nu prea s-au construit multe sau nu s-au reconstruit multe. Și, uh, ne întrebăm dacă nu s-au comis fraude. Uh, în, cu, ace, cu, aceste, cu aceste fonduri europene. Nu știu ce s-a întâmplat cu acești bani. Și mai am niște întrebări și în legătură cu Grecia. Nu cred că Comisia a răspuns la criticile noastre în legătură cu fondurile regionale europene. mai ales în ce privește cele spuse de fostul ministru al economiei grec, în care a dat un interviu în presa germană, spunând că ajutoarele regionale au contribuit la distrugerea economiei elene. Domnia sa spune că uh, banii europeni au favorizat consumul, dar nu uh, au favorizat și investițiile în tehnologii de viitor. Cum poate că domnia sa se înșală, dar eu aș dori să aud și comentarii din partea dumneavoastră. Ce părere aveți în legătură cu spusele fostului ministru grec al economiei? Și aș mai dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu consecințele negative ale marilor proiecte de infrastructură în Grecia. Din Grecia. Deci, după ce, dup, din, din ce știm noi, unele din aceste mari proiecte sunt uh, marcate de acte de corupție a unor mari firme, cum ar fi uh, Siemens din Germania sau chiar Deutsche Bundesbank. Bun, asta este o afirmație care a apărut în, uh, în toată presa din Grecia, așa nume că a exist, au existat fonduri utilizate, de exemplu, pentru construirea unor uh, linii ale metroului din Atena și Siemens, uh, firma Siemens din Germania a fost acuzată că pur și simplu a uh, dat mită unor uh, înalți funcționari greci pentru a beneficia de niște contracte. Aș dori să întreb uh, pe domnul comisar ce poate face Comisia pentru a împiedica pe viitor asemenea acte de corupție, să nu mai fie folosiți bani europeni în cazuri de corupție europeană. Aș dori să știu, uh, aș dori foarte mult să știu ce părere are domnul comisar despre toate acestea. Dank u wel. Eh, ik heb nog twee eh, Ingeborg Mai sunt doi vorbitori. Eh, întâi Derek și apoi Ingeborg Gressler. Yeah, uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc comisarului pentru prezentarea sa și pentru uh, faptul că a răspuns la întrebările noastre. După cum a spus și dumneavoastră și a spus-o și dumnealui, lucrurile se îmbunătățesc și există o distinție foarte clară între eroare și fraudă. Deci, deocamdată putem vorbi doar de erori și nu de fraude, dar totuși rata de eroare este de 6% și în Regatul Unit euroscepticii din euroscepticii se folosesc de această rată de eroare pentru a critica instituțiile și programele europene. Ehm, știți că noi susținem politica de coeziune, dar vrem să facem tot ceea ce este posibil eh, pe viitor ca aceasta să rămână în viață și de aceea trebuie ca rata de rare să scadă sub 6% eh, în viitor. Două întrebări așadar. Ehm, mai întâi, mă surprinde de fiecare dată că nu se face distinție între supraplăți și plăți eh, executate incomplet. Și uh, toate aceste situații sunt uh, subsumate uh, termenul generic de erori. Vreau să întreb dacă există posibilitatea împreună cu Curtea de Conturi Europene ca să se uh, facă și o defalcare a acestor erori, adică plăți ex- în exces sau plăți insuficiente. Și de asemenea, în ce privește uh, Uh, responsabilitățile și responsabilizarea statelor membre, așa numitul gold plating, uh, obstacolele birocratice puse în calea celor care solicită anumite sume. Avem uh, exemple de rele practici, dar avem și exemple de bune practici, aș zice. De exemplu, Țara Galilor este unul, una din regiunile care dau dovadă de bune practici. Și vreau să întreb dacă există posibilitatea ca aceea care Eh, dețin aceste bune practici eh, dacă aceștia ar putea să-și împărtășească eh, experiența cu alte regiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Și acum Ingeborg Cresle, ultima vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur uh, uh, colegilor uh, mei în ce privește următoarea observație. Colegul Pipera a, a amintit aceste uh, investiții uh, itinerante uh, uh, pe care Comisia le-a finanțat. De exemplu, cazul Nokia în care a plecat de la Bucum și s-a mutat la Cluj-Napoca în România. uh, uh de exemplu, uh, știm că Comisia Europeană din nou a oferit anumite ajutare companiei Nokia pentru, în condițiile în care Nokia și-a închis fabrica de la Cluj din România. Cum vede Comisia această situație? Și uh, în ce, în ce privește cele spuse de, de colegul Zondergaard uh, în legătură cu Grecia, sigur că acest lucru nu privește doar Grecia, dar uh, cum se pot folosi fondurile de coeziune și fondurile structurale pentru depășirea crizei? Um, fostul prim-ministru Aznar la momentul respectiv a spus că această bulă de săpun a investițiilor în domeniul imobiliar s-a creat, nu în ultimul rând, și din cauza subvențiilor care au fost plătite de Uniunea Europeană în acest sector industrial. Deci mă întreb, trebuie să ne întrebăm care este uh, raționamentul și uh, cât de oportune sunt aceste uh, plăți care sunt susținute de Comisia Europeană. Am am dorit de asemenea să știm care sunt programele și, și de risc sau care sunt uh, domeniile eh, cu risc înalt în care eh, Comisia se angajează. Eh, ați vorbit și de suspendarea unor plăți și despre mm, imixtiunea oarecum indirectă, dar totuși imixtiunea Direcției Generale în gestionarea plăților. Nu, cu mult timp în urmă, Direcția dumneavoastră Generală mi-a, ne-a făcut o propunere Eh, care trebuie să vă spun că m-a lăsat eh, cu gura căscată. Adică eh, pentru că nu mai sunt bani, nu, nu vom mai aloca sume noi, ci vom opera tot mai multe suspendări. Cam așa ceva reieșea din textul propus. Eu cred că asta este absolut contraproductiv și va duce la, va, va zdrobi acest întreg sistem al, al plăților. Deci, Um, vă rog să ne răspundeți la această întrebare uh, de genul, de genul nu mai avem, la, la, la problema nu mai avem bani, așa că suspendăm anumite plăți. Uh, în raportul său din uh, Curtea Europeană, la pagina 35, demonstrează o situație foarte frumoasă cu tot felul de grafice. Um, iar dumneavoastră aveți 155 155 de miliarde uh, uh, fonduri alocate în septembrie, uh, la începutul anului aceste fonduri se limitau la, 20 de, la o sumă cu 20 de miliarde mai puțin la începutul anului. Cum explicați această creștere când de fapt se spune că banii se termină înainte de sfârșitul anului? De asemenea, mă interesează următorul lucru care credeți că este impactul crizei asupra capacităților de administrare în uh, statele membre? Pentru că uh, administrațiile statelor membre uh, fac tot felul de măsuri de raționalizare a cheltuielilor și de aceea vă întreb cum vedeți periclitată, afectată gestionarea fondurilor europene în acest sens. Și apoi, așa numitele annual summaries, rapoartele anuale, reprezintă un fel de, de culegere pestriță de, de, de date care nu știm noi cum le evaluează Comisia Europeană. Cum, care este metodologia pe care o folosiți pentru a, a, a vă, a interpreta aceste date, pentru că aceste date sunt de multe ori foarte neunetar culese și Eh, dacă vrem să existe o gestionare reală a acestor date furnizate eh, din teren, trebuie să existe și o metodologie de lucru. Și apoi eh, am observat că în ce privește întrebarea cu privire la cei mai mari 20 de beneficiari, n-ați răspuns la această întrebare sau n-ați putut să întrebați. Deci, nu știu, dacă administrați o sumă așa de mare, ar trebui să puteți ști cine cât primește și care sunt cei mai mari beneficiari. Deci dacă nu ne-ați spus, poate aveți un motiv. Dacă nu știți să ne spuneți, cred că aveți o problemă foarte mare. Deci, deci dacă chiar nu știți cine sunt cei mai mari 20 de beneficiari, atunci chiar trebuie să întreprindem ceva. Mulțumesc. Subcomisar, Mulțumesc, domnule comisar. Iată, 27 de întrebări, dacă bine am numărat eu. Și... Een aantal collega's gefocust hebben op eh, de ervaring met de lidstaten, de kwaliteitscontrole, managementbeheersystemen, eh, zijn die van voldoende grote kwaliteit. Eh, er zijn nogal wat vragen gesteld over Griekenland. Dacă ehm, puteți răspunde acestor întrebări, dar din păcate cabina română nu mai poate lucra, i s-a cerut să înceteze.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 Schön, danke. Frau äh, Gressler? Genau, Entschuldigung, Herr Kommissar, Sie hatten so eine schöne Speaking Note. Vielleicht können Sie uns die zur Verfügung stellen. Danke. Oké, okay, dat is uh, toegezegd. Ik stel voor dat we twee, uh, de rapporteur die ziet af uh, van uh, een afrondend woordje. Ik stel voor dat we twee minuutjes schorsen zodanig dat uh, de heer Pinkster kan binnenkomen en de, de heer Piebalgs. Bedankt commissaris.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 I et af svarene, der skriver kommissionen omkring øh, budgetstøtte i forhold til at måle øh, øh, fattigdomsbekæmpelse, altså poverty reduction, der skriver kommissionen, og jeg citerer på engelsk, The Commission agrees that it is difficult to clearly assess the contribution of a single instrument to high-level goals such as poverty reduction. Men det er jo, altså, det er jo et kæmpe problem, ikke?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 Uh, is still needed for a better access uh, to the information from the World Bank. Does that answer satisfy you, Mr. Gaia? Thank you, Chairman. Dank u wel. Uh, zijn de rapporteurs nog, uh, willen die nog het woord? Nee? Dan sluiten we... Meneer Sendergaard. Meneer Sendergaard nog, ja? No, it's, it's, uh, eh,